Otwieram posiedzenie. Ședința este deschisă. Aveți la dispoziție procesul verbal din, din ziua de ieri. Procesul verbal este adoptat. Permiteți-mi acum să trecem la un punct extrem de important pe ordinea noastră de zi, și anume întrebările adresate președintelui Comisiei Europene.